Mesdames, Messieurs, Doamnelor și domnilor, sala noastră de comisie nu uh, are venire azi, uh, devine cafenea sau restaurant, deci vă rog să continuați uh, dezbaterile în personal acasă și rog pe cei care doresc uh, să lucreze să rămână în sală pentru că mai avem încă multe puncte pe zi. Uh, se pare că trebuie să fiu insistent. Cu permisiunea dumneavoastră, în trecem la următorul punct despre ordinea de zi. Este vorba despre regimurile matrimoniale în materia efectelor patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate. Eu sunt raportor uh, pe aceste două dosare. E o pură coincidență Uh, vă rog să nu mi-atribuiți o dublă misiune, pentru că nu am uh, o astfel de dublă misiune. Foarte pe scurt o să prezint aceste dosare. Uh, e o confuzie, dar nu e nicio problemă. E o reclamă acum, da. Spune președintele. Deci după blocarea negocierilor între statele membre, Acordul trebuia să fie uh, votat cu unanimitate în ce privește dreptul familiei, iar această propunere revine la Parlament sub forma unei cooperări întărite, ceea ce ne va permite probabil să finalizăm dosarele. 18 state membre au dorit ca cooperarea uh, consolidată să fie inclusă în acest domeniu. Ciprul a respins cooperarea întărită și 5 state membre încă ezită, țările de jos, România, și uh, Slove- uh, Slovacia și Luxemburgul și Belgia. Propunerea de regulament din 2016 nu e identică cu cea uh, a Comisiei care a fost făcută în 2011. Parlamentul a făcut sugestii, deci cu ocazia dezbaterii din 2013 și acestea au fost incluse în text și textul uh, a fost susținut uh, la sfârșitul lui 2015 de 23 de state membre. Iată cam cum stau lucrurile. Aceste regulamente sunt foarte utile pentru cuplurile internaționale din Uniunea Europeană și știți că sunt foarte multe astfel de cupluri. E uh, se arată chiar că schimburile între statele membre au fost încununate de succes. E vorba de competențe, legea aplicabilă recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești când apar conflicte în ceea ce privește compatibilitatea legislațiilor uh, între statele membre. Se stabilesc astfel, în mod clar și uh, neechivoc, uh, jurisdicția, deci se stabilește jurisdicția competentă când e vorba de uh, probleme de succesiune legate de un deces sau o solicitare de divorț, de separare sau de anulare a um, căsătoriei. sunt excluse problemele sau chestiunile legate de capacitatea soților sau partenerilor, recunoașterea sau validitatea unui uh, parteneriat, tot ce ține de pensie alimentară, și conținutul succesiunii unui soț sau unui partener decedat. Vorbesc mai lent pentru ca interpreții să înțeleagă și să traducă bine despre ce este vorba, spune președintele. Mulțumesc! Deci, principiul subsidiarității în domeniul dreptului familiei este uh, păstrat ar trebui să mai fac următoarele precizări. În cazul unui stat membru care nu recunoaște căsătoria sau parteneriatul înregistrat în cauză, și cred că știți despre cine vorbesc, uh, tribunalul din statul membru respectiv poate să defere uh, aceast, acest caz uh, la uh, unei alte jurisdicții care recunoaște aceste competențe. Prevederile se aplică în mod universal, ceea ce înseamnă că permit și aplicarea dreptului unui stat terț. care o repre- îl reprezintă pasul înainte cel mai important, e bine faptul că dreptul care se aplică cuplurilor se aplică tuturor bunurilor, indiferent de statul membru unde se află aceste bunuri. pentru recunoașterea și executarea uh, deciziilor. Textul actual se bazează pe poziția Parlamentului din 2013, pe care deja am menționat-o, și uh, preia și uh, prevederile foarte clare din regulamentul cu privire la succesiunile transfrontaliere. Aceste două propuneri de regulament reprezintă un progres rea, uh, real atât pentru Uniune cât și pentru cuplurile internaționale și care, din păcate, datorită lipsei legislației uh, europene în vigoare, sunt într-o situație dificilă. Se pune capăt unor situații de dificultate sau de confuzie juridică fără să se ajungă la conflicte. În orice caz, există acum o autoritate pentru a tranșa în astfel de conflicte. Deci, în cele două rapoarte pe care le pregătesc, uh, sper ca Parlamentul să voteze pentru aceste rapoarte, pentru că ambele uh, vor fi votate și uh, această situație mulțumește și statele care doreau un paralelism a celor două texte. Procedura inițială a fost blocată la Consiliu, negocierile până la urmă au dus la un acord care preia primele texte și care uh, include uh, sugestiile Parlamentului din textul din 2013. Și de aceea sperăm ca noua propunere, sau cele două Uh, propuneri reprezintă un uh, compromis pozitiv, echilibrat, care să ne permită la soluționa, să ajungem la soluționarea conflictelor atât pentru Consiliu cât și pentru Parlament. Deci, v-aș sfătui să nu depuneți amendamente care ar putea să mm, fie uh, contrare uh, intenției noastre care, chiar dacă ar fi bine intenționate, ar uh, duce la probleme. În încheiere aș dori să vă mai uh, furnizez două, trei precizări. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că orice modificare ar pune sub semnul întrebării integralitatea acordului care a fost validat de către statele membre și care participă la această cooperare consolidată. Iar negocierile au fost foarte aprige, probabil că vă dați seama, și deci sunt sigur că am putea să nu mai avem, avem uh, niciun fel de uh, text uh, în acest domeniu și de aceea uh, vă recomand să votați pentru, pentru că e într-adevăr un pas înainte pentru cuplele sau moștenitorii lor care au foarte multe de suferit în prezent datorită lipsei unui text european. Deci ar fi un prejudiciu pentru cetățenii vizați dar ă, dacă, vă propun ca termenul pentru amendamente să fie stabilit pentru data de 4 mai, ca să respectăm procedura, astfel încât am putea să ă, discutăm aceste amendamente. Încă o dată ați înțeles, ă, aș dori să nu existe amendamente, să le putem discuta cu ocazia reuniunii noastre următoare. Și o ultimă informație, adoptarea înainte de luna iunie e de dorit, și mi se pare un obiectiv posibil, fezabil. În orice caz, dragi colegi, aș dori atenția să vă atrag asupra faptului că am putea să respectăm astfel uh, calendarul propus, ceea ce mi se pare foarte important pentru că aceste două rapoarte, aceste două texte să fie adoptate împreună la Consiliu de către statele membre care participă uh, la timp deci Consiliul își dorește să finalizăm aceste aceste două dosare împreună, deci să votăm cele două texte. Vă mulțumesc pentru atenția de care am abuzat. Uh, aș dori să ascult intervențiile dumneavoastră. Cine dorește să ia cuvântul? Domnul Blovski. Mulțumesc, uh, domnule Cavada. Dragi colegi, aș dori să profit de ocazia pe care mi-o acordați pentru a, vă prezenta, pentru a vă prezenta poziția mea cu privire la cele două rapoarte uh, Cavada. Competența, lege aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materia regimurilor matrimoniale și ale parteneriatelor înregistrate. Uh, parteneriatele înregistrate și regimul matrimonial uh, diferă Uh, în dreptul instant, uh, internațional. Și în ceea ce privește bunurile, e greu să vorbești despre parteneriat la fel ca uh, de o căsătorie, pentru că situația diferă de la stat membru la altul. Au existat mai multe rapoarte pe această temă, executarea hotărârilor, ceea ce uh, arată că situația este și rămâne complexă. Nu știu dacă statele membre vor accepta să coopereze în uh, legislația a 8 state membre, această idee a parteneriatelor registrate nici măcar nu există. Deci ne întrebăm de ce statele membre care în dreptul lor național nu recunosc parteneriatele înregistrate, de ce și-ar da acordul să participe la astfel de, o astfel de cooperare, să participe la cooperarea uh, întărită. Dacă parteneriatele înregistrate nu sunt recunoscute, vom avea de-a face cu o situație de discriminare care va fi, bineînțeles, în detrimentul cetățenilor. Deci consecințele asupra stat, statele membre vor fi foarte diferite. Uh, chiar principiul subsidiarității va fi pus sub semnul întrebării pentru că statele membre ar trebui să recunoască consecințele acestor parteneriate. Dacă vrem să obligăm statele membre să recunoască tot ce ține de deci, competența, legea aplicabilă în materie de bunuri, de cunoașterea hotărârilor de justiție, statele membre sunt obligate să, recunoaște, să recunoască aceste prevederi din text. Comisia nu a încercat să anticipeze efectele acestui regulament. Comisia a propus ca fiecare uh, text juridic uh, să fie însoțit uh, de un studiu de fezabilitate. Să nu uităm că există cupluri internaționale care locuiesc în alt stat membru decât uh, statul a cărei, președinți, a cărei uh, cetățenie o au. Unele state membre ar putea să nu recunoască această, uh, aceste texte, pentru că în unele state membre parteneriatele nu sunt recunoscute și astfel De ce să nu propunem uh, mai multă flexibilitate statelor membre? партньорските връзки. Тази гъвкавост е същността на договорната институция за засилено сътрудничество. Această flexibilitate necesară e rezultatul cooperării mântărite. Uh, În ultimii 20 de ani, uh, legislația ajuns să, să fie tot mai divergență. Parteneriatele sunt recunoscute în multe state membre și deci ar, ar trebui să facem tot ce putem pentru a da posibilitatea să uh, încurajăm uh, cetățenii să uh, circule liber și să beneficieze de reguli comune statelor membre fără a aduce atingere fără a aduce atingere regimului care se aplică în alte state membre. Mulțumesc, domnule Giambavski. Domnul Fos. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu mi-amintesc că acest subiect despre care discuta și colegul Sambaschi a fost discutat acum 3-4 ani și atunci era tot un subiect foarte sensibil, tratat cu această sensibilitate. Aș dori și eu să mă alătur propunerii dumneavoastră și să sprijin textul care e în fața noastră. Cred că e foarte important să încheiem procesul cât de repede. Cerințele Parlamentului din anul 2013 merg departe, acestea au fost preluate în textul actual și eu cred că e un rezultat important acesta. Și de aceea trebuie ca acest proces să fie încheiat în mod formal. Propunerile sunt, după părerea mea, echilibrate, și mai ales dacă ținem cont de parteneriatele înregistrate, atunci tocmai există acele țări în care nu există în cadrul legislativ parteneriate înregistrate, acestea nu trebuie să intre cumva pe ușa din dos. Știu că am discutat foarte mult despre aceste subiecte și în ceea ce privește dreptul bunurilor și diferențele care există cu acestea în considerente, regăsim aceste lucruri și în articolele ca atare, faptul că aceste reguli pentru parteneriatele înregistrate trebuie să fie puse în aplicare doar unde aceste parteneriate înregistrate există. Consecințele în ceea ce privește dreptul material nu trebuie să se regăsească pentru că se pune sub semnul întrebării validitatea, recunoașterea parteneri parteneriatelor înregistrate în statele membre și există diferențe la, între statele naționale. Și nu ne dorim să intrăm peste dreptul național în această chestiune. statele naționale sunt cele care trebuie să reglementeze sau să nu reglementeze parteneriatele înregistrate în legislația lor. Apoi, dreptul familial, mobilitatea sunt cele care trebuie să prevaleze. De aceea, în ceea ce privește dreptul patrimonial și faptele rămase nereglementate până acum, sunt acum reglementate prin aceste propuneri. Spuneam deja că în ceea ce privește moștenirile, aceasta este reglementată deja la nivel transfrontalier. De există acum această nevoie de reglementare și pentru asemenea situații. Așa că eu mi-aș dori să ajungem cât de repede la vot pe ambele texte, tocmai în acest cadru al cooperării consolidate cu statele membrii. Și vreau să repet, avem poziția Parlamentului din anul 2013, care este preluată în linii mari în textul actual. Tocmai de aceea, din punct de vedere procedural, m-ar bucura foarte mult dacă reușim să tratăm cât de repede textele împreună. Mulțumim, domnule vicepreședinte, doamna Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Sincer vorbind, mă bucur de faptul că vorbim despre acest pachet astăzi. În 2011 eram în Parlament în calitate de uh, raportor pentru Comisia Libe, am uh, urmărit uh, dosarul și am avut această dezbatere și m-a întristat faptul că nu am reușit să votăm pentru că statele membre nu se puteau pune de acord și datorită, datorită acestei principiu um, unanimității. Ehm, la nivel național eh, există tot felul de eh, reguli și eh, dacă datorită în virtutea acestor diferențe se blochează un text, nu mi se pare corect. La Parlamentul European este important ca aceste două texte să fie discutate și votate împreună, pentru că pentru multe state membre, nu pentru toate, de pentru multe state membre, e un subiect foarte important. Uh, atât pentru uh, căsnicii, cât și pentru parteneriatele înregistrate, ca aceste două texte să fie tras, uh, discutate împreună. Dar întotdeauna am spus că respectăm faptul că nu există parteneriate înregistrate în anumite state membre. Și de aceea, pentru noi întotdeauna a fost uh, uh, important să spunem că respectăm această situație și că niciun stat nu este obligat să introducă ceva ce nu dorește, uh, doar pentru că există o prevedere la nivel uh, european. În ceea ce privește parteneriatele înregistrate, la uh, articolul 9, aliniatul 1 din uh, regulament, se spune foarte clar că uh, tribunalele trebuie să spună că nu sunt competente dacă nu există parteneriate înregistrate în anumite state membre. Deci niciun stat nu este obligat sau nicio jurisdicție nu este obligată să facă ceva ce contravine legislației naționale. Întotdeauna a fost important pentru noi acest lucru. Întotdeauna am spus că uh, Uh, uh, totuși uh, dosarul trebuie să fie posibil. Și de aceea sunt de acord cu raportorul că trebuie să mergem cât mai repede, pentru că din 2011 ne ocupăm de acest dosar. Eu nu sunt pentru această cooperare uh, întărită, pentru că Parlamentul European nu este decât uh, consultat și rămâne cumva pe din afară. Dar tot ce a hotărât Parlamentul European în 2013 a fost uh, inclus în text, ceea ce înseamnă o, consula, uh, o consulare. Nu este uh, neapărat situația ideală, dar ne aflăm în situația în care ne aflăm, în care putem să spunem că ne putem declara mulțumiți cu textul. Cred că și grupul meu nu va depune niciun amendament pentru că ne dorim ca acest uh, drept uh, patrimonial să fie folosit în slujba cetățenilor și a cetățenelor. Le datorăm acest lucru. Și aș dori să lansez un apel statelor membre care nu doresc, care nu au cooperat uh, până acum, să o facă pentru că sunt foarte multe persoane afectate de acest dosar și dorim să-i ajutăm și deci le datorăm să avem uh, securitate justiții, uh, juridică, un regulament care deocamdată nu există. Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, o să rugăm Consiliul să ia cuvântul. Îi dau cuvântul doamnei Tandem. Bonjour, merci, monsieur Cavada. Mulțumesc, domnule Cavada, pentru că dați cuvântul președinției olandeze. Pot să vă confirm că pentru președinția olandeză acest dosar reprezintă o prioritate. reglementarea, reglement, deci soluționarea conflictelor pentru cuplurile internaționale este foarte importantă. Și de aceea președinția speră că aceste două propuneri să fie uh, adoptate în timpul mandatului nostru, înainte de 1 iulie. Având în vedere cât de importante sunt aceste dosare din punct de vedere politic, noi am hotărât să tratăm cele trei propuneri în același timp, în mare parte. Deci, propunerea pentru uh, decizia de autorizare, pe de o parte, și cele două propuneri pentru uh, regulament, pe de altă parte. Și se poate proceda astfel datorită faptului că Comisia a publicat cele trei uh, propuneri la începutul lunii martie în aceeași zi. Cât despre lucrările de la Consiliu, vă pot spune că am introdus doar câteva modificări de ordin tehnic, doar pentru a lămuri, pentru a clarifica anumite elemente legate de faptul că se folosește instrumentul cooperării uh, întărite acum. Deci, încă o dată subliniez faptul că conținutul textului nu a fost uh, schimbat. Uh, aș putea să vă dau și uh, noutăți, uh, deci vești bune de la Consiliu. Uh, dosarul a fost tratat la Coreper în această dimineață și Coreperul și-a uh, dat uh, acordul pentru cele trei propuneri în același timp. Deci, iată, după acest uh, vot pozitiv de la Coreper, președinția intenționează să trimită propunerea de decizie Consiliului Afaceri Externe din 12 mai pentru a cere și poziția Parlamentului e de la sine înțeles că așteptăm cu mare nerăbdare votul de la Parlament. În ceea ce privește propunerile de regulament, ele vor fi trimise Consiliului Jai din 9 iunie pentru abordare generală. Și bineînțeles că așteptăm cu mare interes și avizul Parlamentului cu privire la cele două regulamente. Sperăm ca Parlamentul European să sprijine aceste propuneri, pentru că e vorba de un uh, document foarte important pentru cetățenii Uniunii Europene și vă mulțumim dinainte pentru cooperarea uh, rodnică pe care sperăm, sperăm să o avem. Mulțumim pentru aceste vești uh, bune și proaspete, ceea ce va înrăsni activitatea noastră. Deci vă reamintesc, termenul de amendamente este pentru ziua de 3 mai. Trecem la punctul 12 de pe de zi. Persoanele care nu sunt vizate de deliberare cu oșile închise sunt rugate să părăsească sala. Vă mulțumesc! Luăm o pauză de două minute, având în vedere viteza cu care sper că veți ieși din sală.